You have your voting cards and you put it into the... Hmm. Aveți pe cartelele de vot la dumneavoastră și le introduceți în aparate, pentru că acum trecem la sesiunea de vot, care va dura ceva timp, spune doamna președinte. Va fi și o echipă de filmare și în special lucrători din transporturi aici. Pentru care, de fapt, ținem și această sesiune de votare. Bun venit tuturor! Suntem gata să ne dăm toată silința. Bun, și începem we start with... Și începem cu votul cu privire la acordul provizoriu rezultând din negocieri interinstituționale. Coreper de pe 11 aprilie. Cine e pentru? Vot cu apel nominal. And uh, yes. There is one too much from E and F un vot în plus de la NF și un vot în plus de la S și D. Now it's fine. Acum e bine. Perfect. Votul s-a închis. 38. 38 de voturi pentru, 14 împotriva și două abțineri. Vă mulțumesc, doamna Moran Șartin. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest vot e doar un vot rapid. După 26 de luni de muncă, vreau să îi mulțumesc coraportoarei Agnes Jungerius, care a făcut o treabă considerabilă împreună cu mine și cu întreaga echipă, Robert, de la Secretariatul Comisiilor, din comisia noastră, François Lara, Ian și Alena, consilierii noștri politici, spun ai noștri pentru că a fost într-adevăr o muncă în comun. Vă mulțumesc tuturor! Vreau să le mulțumesc tuturor uh, membrilor comisiei noastre pentru că această frumoasă majoritate de astăzi demonstrează că reflectăm semnalul pe care vrem să-l transmitem al unei Europe sociale. Europa socială care își apără lucrătorii și care instaurează între întreprinderile de pe piața internă o concurență loială, echilibrată și sănătoasă. Am muncit foarte mult pentru a evita situația de pornire și o diviziune între Est și Vest. După cum vedeți, după multe eforturi, ascultând de ce au ceilalți de spus, după mult dialog, am reușit să avem o adevărată îmbunătățire a acestei directive cu privire la lucrătorii detașați. Vă mulțumesc tuturor! Madame Mulțumesc, doamna Iungherius. Uh, I'm not going to repeat Mulțumesc. Nu am să repet lista de nume cărora le-a mulțumit Elizabeth în uh, alocuțiunea sa, însă cred că de asemenea este momentul oportun să-i mulțumesc lui Elizabeth. Și ea a investit foarte mult din uh, spiritul său și din voința sa excepțională, în așa fel încât să ajungem la un rezultat bun. Deci este foarte important să-i mulțumim și lui Elizabeth și să spunem împreună că mai avem de trecut peste votul din plenară. Și după ce vom fi terminat asta, într-adevăr vom fi schimbat ceva spre binele lucrătorilor și spre binele firmelor care doresc să joace corect, conform regulilor. Mulțumesc, Elizabeth, mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și haideți să mergem mai departe. Mulțumesc amândurora. Două femei puternice. Trecem la vot. Votăm scrisoarea cu privirea mobilizarea fondurilor pentru ajutare la globalizare. Cine este pentru? Și apropo, este un vot prin apel nominal. And, uh, the vote... S-a închis votul. 54, 4 împotrivă, 0 abțineri. Enforcement Trecem la cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier. Avem o listă de vot. Compromisul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 108. S-a închis votul. 21 pentru, 33 împotrivă, 0 abțineri. se respinge. 106. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri. Și pe acestea trebuie să-l verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 31 împotriva, o abținere. Deci se respinge. Amendamentul 107. Cine este pentru? Cine se opune? Abțineri? Verificăm 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 30 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă lifted. We go to a compromise 10, those in uh, Așa mai departe, compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, da. verificăm compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 32 împotrivă, o abținere. Asta înseamnă că trecem la compromisul alternativ uh, cu numărul 10 și pe acesta îl vom verifica prin vot electronic uh, cu apel nominal. Se corectează președinta vot electronic. S-a deschis votul. Uh, compromisul de alternativ 10 s-a închis votul. 43 pentru, 11 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 115. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 26 împotrivă, 5 abțineri. Amendamentul 116. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Cred că se respinge. Verificăm electronic amendamentul 116. S-a deschis votul. S-a închis votul la 116. Se adoptă diferență de un vot. 28 pentru, 27 împotrivă. 0 abțineri. Amendamentul 122. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Cred că se respinge. Dar verificăm și aici amendamentul 122. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 împotrivă, 27 pentru. 0 abțineri. Amendamentul 117. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm 117. S-a deschis votul. S-a închis votul pe 117. 23 pentru, 32 împotrivă, 0 abțineri. Se respinge. Amendamentul 119. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se respinge. 118. Cine este pe... Vreți să verificăm 119? Foarte bine, așa vom face. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 34 împotrivă, 0 abțineri. Amendamentul 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 38 împotrivă. Doamnă președintă, la foarte multe dintre voturi diferența este foarte mică. Oare n-ar fi mai simplu să votăm electronic și astfel ne mișcăm mai repede? Președinta, să înțeleg că majoritatea sprijină această propunere, așadar așa vom face. Trecem la 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge, 32 împotriva. Amendamentul 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 48 împotriva. Amendamentul 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 30 împotrivă. 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32 de voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 45 de voturi împotrivă. Amendamentul 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 31 de voturi pentru. Amendamentul 128 este caduc. Trecem la 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 41 pentru. Amendamentul 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 26 de voturi împotrivă. Amendamentul 130. Ba nu, 132. S-a deschis votul. La 132. S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru. Amendamentul 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 10, 134, 135, 136 și 137, toate sunt identice. Le votăm împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. 34 de voturi împotrivă. Amendamentul 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 48 de voturi împotriva. Amendamentul 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 46 de voturi împotriva. 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 47 de voturi împotrivă. Amendamentul 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 47 voturi împotrivă. Amendamentul 142. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge cu 46 de voturi împotrivă. Amendamentul 143 s-a deschis votul. La 143 s-a închis votul. Se respinge 48 de voturi împotrivă. 144 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 46 de voturi împotrivă. 145 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 47 de voturi împotrivă. Amendamentul 146. S-a închis votul. Se respinge 48 de voturi împotrivă. Domnule Marta, doriți să luați cuvântul? Da. În ciuda celor spuse înainte, având în vedere că sunt uh, amendamente prezentate de ENF, aici puteți uh, vota nu electronic, pentru că, în mod evident, ar merge mai repede. Comisia aceasta și deputații sunt foarte democrați. Continuăm cu amendamentul 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 48 de voturi. Trecem la amendamentul 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 35 de voturi împotrivă. Amendamentul 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 44 de voturi împotrivă. Amendamentul 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 30 de voturi pentru. Amendamentul 152 se retrage. Trecem la amendamentul 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru. Trecem la compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul la compromisul 11. Se adoptă 34 de voturi pentru. Compromisul 13. S-a deschis votul pe compromisul 13. S-a închis votul. Se respinge 32 de voturi împotrivă. Compromisul alternativ 12. S-a deschis votul la compromisul alternativ 12. S-a închis votul. Se adoptă 33 de voturi pentru. Compromisul alternativ 13. S-a deschis votul la compromisul alternativ 13. S-a închis votul. Se respinge, diferență de un vot. Bun. Trebuie să trecem acum la amendamentul 199. 199. Pe care pagină este 199? Oare e pe pagina 11? Nu-l găsesc. Okay. You find it on page îl găsiți pe pagina 14, spune doamna președintă. Trebuie să-l găsesc și eu, spune doamna președintă. Amendamentul 199, ați ajuns cu toții la pagina 14, s-a deschis votul la amendamentul 199. E pe 14, pagina 14 din lista de vot. Amendamentul doamnei Birgit Sipel, amendamentul 199. Încă este deschis votul. Have you all voted? A votat toată lumea? Yes. Vă rog, poftiți. Înainte de amendamentul 199, avem compromisul 15. Doamnă președintă, îl votăm sau nu? Everything fell. All totul a devenit caduc în cadrul acelui compromis. Vom vota vom vota amendamentul 199. Toate celelalte până aici au devenit caduce. E în regulă? Nu au ce spuneți. Votăm amendamentul 199 de pe pagina 14, deoarece toate celelalte au devenit caduce. Vă rog, poftiți. Doamnă președintă, compromisul 15 nu devine caduc. Se referă la altceva decât subiectul compromisului 13, care a fost adoptat printr-un compromis alternativ false Doamnă președinte, spune doamna Iongerius, nu sunt mereu de acord cu colega mea Danuta, dar în cazul acesta cred că are dreptate. Am pierdut votul pe amendamentul 13, pe compromisul alternativ 13 se corectează vorbitoarea. De aceea, acum, ar trebui să votăm acest compromis 15. Altfel, poate că vom face o greșeală. Vă rog să vă uh, gândiți uh, mai bine. Ok. E... Eh. Bun. Ai datorez doamne Iazloviesca ceva mai târziu, o floare sau ceva. Mulțumesc, doamnă Iazloviesca, aveți dreptate. Și vom vota acum compromisul 15. De la pagina 14, spune doamna președinte. Îmi cer scuze. Se pare că um, e un pic inducator în eroare ce figurează pe listă de vot, dar e adevărat ce a spus în prealabil. În compromisul 15 nu trebuie votat pentru că este acoperit deja prin votul de la compromisul 12. We'll take a moment, but relax. Vom uh, avea nevoie de un moment, dar nu vă faceți griji, vom reuși să-i dăm de cap. Thank ah, da, you. change. Ei bine, doamna Iasloviesca, ne-am uh, schimbat din nou părerea. Votăm amendamentul 199 pentru că compromisul 15 este deja acoperit uh, de votul dat acum câteva minute. Când am votat cabotajul, am acoperit acea parte. Deci, amendamentul 199. se intervine din sală din nou cu solicitarea de vot pe compromisul 15. I, I, I can't uh, uh, uh, take your word for that because our nu vă pot crede pe cuvânt pentru că experții noștri de aici spun că nu. Nu e posibil să votăm și compromisul 15. S-a acoperit deja partea cu cabotajul, deci urmează votul la 199. Votul este deschis, deci dacă vreți să participați la această sesiune de vot, vă rog, votați amendamentul 199. Now it works. Vote on 199 amendment Votăm amendamentul 199. There is one uh, EPP to... Un vot uh, prea mult din partea PP. That means that uh, uh, this vote ended in... Ceea ce înseamnă că acest uh, vot se adoptă cu 31 de voturi pentru, 20 împotrivă. Vă rog, domnule Becker. Îmi cer scuze să vă supăr pe toți din nou, dar comentariul și observațiile de la compromisul 15 spun că devine caduc dacă amendamentul alternativ de compromis se adoptă, dar acesta nu se adoptă. Dacă vă uitați la compromisul alternativ 13, veți constata acest lucru. Asta e problema. The problem is that that was uh, the wrong information uh, because... Problema e că a fost informația greșită. Atunci e bine dacă spuneți. Sunt două subiecte diferite, spune doamna președinte. Însă vă mulțumesc pentru toate intervențiile dumneavoastră, pentru că sigur vrem să procedăm așa cum trebuie. Trecem acum la compromisul 8B. Deci am revenit pe calea aceea bună. S-a deschis votul la 8B. S-a închis votul la 8B. Și se respinge cu 33 de voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 236. S-a deschis votul. Madam Chair, if a, if a, if a compromise falls din sală, da, doamnă președinte. În, când un amendament de compromis uh, pică la vot, e normal să se voteze amendamentele care fac parte din acesta. Deci, deci, Spune președinte, trecem la compromisul 8B, dar este contrazisă. Trecem la amendamentul 200 acum, spune doamna președinte. E deschis votul. And the vote is closed on amendment 200. S-a închis votul la amendamentul 200. Se respinge cu 32 de voturi. Amendamentul 239. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu 32 de voturi împotrivă. Amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și respinge cu 35 de voturi împotrivă. Amendamentul 240. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu 41 de voturi împotrivă. Amendamentul 236. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 28 de voturi împotrivă. Iongherus, did you ask for the floor? Doamna Iongherus, doriți să interveniți? Nu. We go to Trecem la amendamentul 205 împreună cu amendamentul 243. S-a deschis votul. And the vote is S-a închis votul. și se respinge cu 37 de voturi împotrivă. Amendamentul 241. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 34 de voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 242. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu 32 de voturi pentru. Ajungem acum la compromisul alternativ 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 31 de voturi pentru. Go to 23. We proceed to page Trecem acum la pagina 23, la amendamentul 333, deci la pagina 23, amendamentul 333, s-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 333 și se adoptă cu 33 de voturi pentru. Amendamentul 334 e caduc. Deci ajungem la amendamentul 332 și s-a deschis votul la 332. S-a închis votul și se respinge cu 30 de voturi împotriva amendamentul 335. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Amendamentul 336. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 28 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă. Următorul devine caduc. Acum amendamentul 338 împreună cu amendamentul 339 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 32 de voturi pentru. Amendamentul 340 devine caduc. Amendamentul 342 e caduc. Amendamentul 341 și 343 sunt caduce. Votăm acum amendamentul 344. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 35 de voturi pentru. Amendamentul 345 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 37 de voturi pentru. Amendamentul 346 s-a deschis votul. S-a închis votul Doamna Iaslovietska intervine. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate există o greșeală pe lista noastră de vot. Pe lista noastră de vot 334, 335, de fapt 344, 45 și 46 sunt respinse. De ce nu le votăm? No. They were not rejected. Nu au fost respinse. Au devenit caduce. Continuăm cu votarea amendamentului 346. S-a deschis votul. 347. S-a închis votul și se adoptă cu 35 de voturi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 Yes, our secretariat has now given... Secretariatul nostru vă dă dreptate acum, ceea ce înseamnă că amendamentele 344, 345 și 346 sunt respinse, deci uh, nu intră la vot. Deci 347 e de votat acum. S-a deschis votul. We did it and it was L-am votat și s-a adoptat. Bun. Atunci trecem la amendamentul 348. E caduc sau rămâne, întreabă doamna președinte. 153 was adopted. Yes, of course, yes. Amendment 3. Deci, amendamentul 348 e caduc. 349 nu se votează. Amendamentul 350 împreună cu amendamentul 353. Se votează. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 47 de voturi pentru. Amendamentul 351 împreună cu amendamentul 354. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 37 de voturi pentru. Amendamentul 355 îl votăm, întreabă doamna președinte. Mai avem, de fapt, amendamentul 352 a domnului Schuster, pe care îl votăm. S-a deschis votul. And the vote is... S-a închis votul la 352 și se adoptă cu 34 de voturi pentru. Dar 355 e caduc. Urmează acum amendamentul 357. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 49 de voturi împotrivă. A trecem la articolul 4 din propunerea comisiei, compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. și e respins cu 30 de voturi împotrivă. Trecem acum la compromisul alternativ 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 36 de voturi. Trecem acum la amendamentul 362 și 361. Deci, amendamentul 362, acum împreună cu 363 și 364. S-a deschis uh, votul. S-a închis votul și se respinge cu 35 de voturi împotrivă. We go to amendment. Trecem la amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu 35 de voturi împotriva. Amendamentul 365. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi pentru. Amendamentul 22. Nu, e caduc. Și 366. Trecem direct la amendamentul 367. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Da, se respinge. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge la o diferență de un vot. Compromisul 1. Se deschide votul. Se închide votul. se adoptă la o diferență de un vot. 28 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 28. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis motul. Se respinge cu 38 de voturi împotriva. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi pentru. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă la o diferență de 3 voturi. Să vedem unde suntem acum. Votăm amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 34 de voturi pentru. Compromisul 3 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de două voturi. Compromisul 4 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 38 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 39 de voturi împotriva. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis acum votul. Se respinge cu 46 de voturi împotriva. Trecem la compromisul 4A. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 33 de voturi împotriva. Trecem la compromisul alternativ 4A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 38 de voturi pentru. Trecem la compromisul 40, nu, la amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 42 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 43 de voturi împotrivă. Amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 29 de voturi împotrivă. Amendamentul 48 S-a deschis votul, amendamentul 48. S-a închis votul la 48. Se respinge cu 46 de voturi împotriva. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. Amendamentul 52. S-a deschis nu e caduc. 51 e și el caduc. Trecem la amendamentul 53. S-a deschis votul la amendamentul 53. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 35 de voturi pentru. Amendamentul 55 e caduc. 56 e caduc. 57 acum. S-a deschis votul în legătură cu amendamentul 57. S-a închis votul. 46 de voturi pentru. Trecem la compromisul 4B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 34 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă? Nu. Se respinge la o diferență de un vot. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 72. Se deschide votul. Se închide votul la amendamentul 72 și se respinge amendamentul 69. S-a deschis votul la amendamentul 69. S-a închis votul. se adoptă cu 29 de voturi pentru, 26 împotrivă. Trecem la amendamentul 71, nu e caduc, și 79 și 74 și toate celelalte sunt caduce până la compromisul 5 de la pagina 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi pentru. Amen. 3, 84, 85 sunt uh, caduce. Trecem la compromisul 7. S-a deschis votul la compromisul 7. Se închide votul la compromisul 7. Se adoptă cu 34 de voturi pentru. Trecem la considerent amendamentul 96. S-a deschis votul la amendamentul 96. S-a închis votul. se adoptă cu 34 de voturi pentru. Amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 46 de voturi împotriva. Amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge cu 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 99 s-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 99 și se adoptă cu 34 de voturi pentru. Acum votăm votul final în legătură cu proiectul de aviz în varianta modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis acum votul. S-a închis votul, da? Da, s-a închis. Și se adoptă cu 30 de voturi pentru, 22 împotriva și 2 abțineri. Please, Madam doamna Iazlovesca. Doamna Iaslovesca are cuvânt. Știu că părerea sau votul meu nu se schimbe nimic, dar vă rog să socotiți votul meu ca un vot suplimentar împotrivă. It will be 23. Deci cu 23 împotriva în loc de 22. L-am notat. Vă mulțumesc că ne-ați sprijinit, doamne Iaslovescă, ca să votăm corect. Vă mulțumesc tuturor. A fost un vot foarte complicat în această sesiune. Și lista de vot a fost foarte complicată și compromisurile au fost complicate. Ne-am bucurat de sprijin din partea unora dintre dumneavoastră care sunt bine informați în legătură cu modul în care se votează, dar în special vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că, după cum știm cu toți în această comisie, această sesiune de vot și acest subiect pe care l-am votat e de mare importanță. Acum ne-am încălzit și asta înseamnă că putem trece la următorul vot complicat și să încercați să ne sprijiniți astfel încât votul să se execută în fiecare amănunt cât mai corect. Începem cu compromisul 10. Sunteți pregătiți? You just have to show hands on Vot cu ridicarea mâinii. Compromisul 10. Doamna președinte, ne mai explicați încă o dată uh, ce anume votăm aici, pentru că lista noastră de vot uh, începe cu compromisul 8. Doamna președinte, ne-am trezit uh, cu toții din nou. Mulțumesc. Yes, we are voting on... Da. Votăm raportul lui George Bach, proiectul de aviz și votăm acum compromisul 10 prin ridicare de mâini. Pentru început. Cine e pentru? Împotrivă? Deci era vorba de voturi pentru compromisul 10. Trecem la compromisul 11 de la pagina 2. Se deschide votul. Nu, în fine. Încercăm să vedem dacă reușim. Ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13A, cine e pentru, împotriva, cred că trebuie să verificăm la compromisul 13A pentru precizie. Se deschide votul la 13A. Dacă nu ridicați bine mâna, trebuie să verificăm. Have you voted on compromise? Ați votat la compromisul 13A? Da, se închide votul. 46 de voturi pentru. Yes, but you have to raise your hand. Trebuie să ridicați bine mâna, spune vorbitoare. Trecem la amendamentul 88. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 89, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, cine e pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm la compromisul 14. Hai să încercăm din nou prin ridicarea mâinii. Compromisul 14. Cine e pentru? Împotrivă? Bun, se adoptă. Trecem la amendamentul 99. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 100. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 101, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem apoi la pagina 10. la amendamentul 122. Nu. 123. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 124. Cine e pentru? Împotriva? Trebuie să verificăm la 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 125. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem apoi la pagina 13. Compromisul 16. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Then we go to page... Trecem la pagina 15. Yes, uh, we go to page 6. Președinte, trecem la pagina 16. Amendamentul 155. Cine este pentru? împotriva, verificăm electronic amendamentul 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 160. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 161. Cine este pentru? Împotriva. Trebuie să verificăm la 161. 161. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge cu 40 de voturi împotrivă. 162 se retrage. Trecem la 163. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm 163. N-am văzut bine. 163. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 32 de voturi împotrivă. 164. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 165. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 167. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri să respingem. 168. Cine este pentru, cine este potrivă. Trebuie să verificăm 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 40 de voturi împotrivă. Trecem la compromisul 18. Cine este pentru? Împotriva. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la compromisul 18. S-a deschis votul pe 18. S-a închis votul pe compromisul 18. Se adoptă cu 33 de voturi. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 181. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 182. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru. We vote on 183, those in favor. 183, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificăm 183. S-a deschis votul. S-a închis votul pe 183. Se adoptă diferență de un vot. Amendamentul 184. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm 184. S-a deschis votul. S-a deschis votul pe 184. S-a închis votul. Se adoptă diferență de 3 voturi. Domnul Silichiotis. Nu. Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 3. Cine este pentru? Amendamentul 25. Cine este de la considerentul 3? Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 4, amendamentul 26. Este caduc? Votăm amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 27, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm electronic. Amendamentul 27. S-a deschis votul. And it's now closed. S-a închis votul. And it's carried by... Se adoptă cu 29 de voturi pentru. Amendamentul 28. Cine este pentru?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 Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul nou, Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Considerentul 8A, amendamentul 47. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34 de voturi împotrivă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 62, de pe pagina 25. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm. Prin vot electronic, amendamentul 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 28 de voturi împotrivă. Amendamentul 72. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Votăm proiectul de aviz în varianta modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi pentru, 14 împotrivă și 7 abțineri. on the... Avem un vot cu privire la modificarea regulamentului. Este vorba de uh, raportul doamnei uh, Veronica Lope Fontanie. Uh, alternative compromisul alternativ 8. S-a deschis votul. Electronic, atunci, cred că așa e mai bine. Compromisul alternativ 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi. Now we vote Trecem la amendamentul 14, pagina 14, 140, 141, 142 și 143, precum și 144 toate împreună. S-a deschis votul. Doamna Iazloviețca. Doamna președinte. De ce Uneori votăm prin apel nominal și alteori nu. Nu înțeleg de ce. E vot electronic acum. Bine, de am înțeles că e vot prin apel nominal. La raportul Bach nu am votat prin apel nominal. Nu înțeleg de ce unele rapoarte sunt într-un fel și altele altfel. Da, este un pic mai dificil în momentul în care trecem de la unul la altul. Vreau să avem rezultatul uh, corect, să numărăm fiecare vot, dar sunt liste de vot mai complicate, iar la altele a fost mai simplu, unde puteam uh, face uh, prin ridicarea mâinii. Acum este mai bine să trecem la vot electronic ca să ne asigurăm că totul este în regulă. Să nu ajungem într-o situație în care aveți impresia că ceva nu a fost în regulă. De la 14 la 124, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul electronic. Se adoptă 49 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 125, care este caduc. Trecem la compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul la compromisul 9. Se respinge 32 de voturi împotrivă. Compromisul alternativ 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 37 de voturi pentru. We go to page... Trecem la pagina 7. Amendamentul 145. S-a deschis votul. Amendamentul 145 de pe pagina 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 de voturi pentru. Poftiți, da. Doamnă președinte, dacă ați putea să nu ne dați numărul de pagini, ar fi mai bine, pentru că nu avem aceeași listă de pagini, uh, listă de vot, pentru că nu corespund uh, paginile atunci. Ar fi mai simplu să nu ne încurcați așa. Mulțumesc. Bine, așa voi face. Trecem la compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 51 de voturi pentru. Acum trecem mai departe la amendamentul 156. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 156. Se respinge diferența de două voturi. Compromisul 11. S-a deschis votul la compromisul 11. Acum s-a închis votul. Se respinge 28 de voturi împotriva. Trecem la compromisul alternativ 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 43 de voturi. Trecem la compromisul alternativ 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 30 de voturi pentru. Trecem la compromisul... Ba nu? Trecem la amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge Amendamentul 166. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru. Amendamentul 167 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă diferență de 5 voturi. A fost prea târziu. Amendamentul 169 și amendamentul 168 sunt identice. Le vom vota împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Diferență de șase voturi. Urmează acum amendamentul 100, 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 44 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 173. Sau să nu votăm, sau a doua parte. A doua parte de la amendamentul 173. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul alternativ 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă diferențele două voturi. Urmează amendamentul 188. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 46 de voturi împotriva. Amendamentul a, nu este caduc. Deci trecem la amendamentul 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 34 de voturi pentru. 194. The vote is open. 194 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se respinge, de fapt, spune președinta. 195 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge cu o diferență de 11 voturi. Amendamentul 196 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 197. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 40 de voturi pentru. Amendamentul 198. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 45 de voturi pentru. Amendamentul 199 e caduc. Amendamentul 200 pe care îl votăm s-a deschis votul. S-a închis votul și să respingem. Amendamentul 201 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 31 de voturi pentru. Amendamentul 202 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 203 s-a deschis votul. S-a închis votul ci se respinge. Amendamentul 204 și 205 împreună s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 32 de voturi împotrivă. Amendamentul 206. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 207. E caduc. Amendamentul 207 e caduc, deci ajungem la 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 21 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 30 de voturi pentru 209 devine caduc, 210 S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 211. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 213 împreună cu amendamentul 214 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 215 e caduc, la fel și 212, deci Amendamentul 216 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 44 de voturi pentru amendamentul 217. E identic, deci Ajungem acum la compromisul alternativ 15A. S-a deschis votul. Deci, compromisul 15A. Și acum s-a închis votul și se adoptă cu 33 de voturi pentru. Vă rog. Okay. Great. Um... Trecem acum la compromisul 15B. S-a deschis uh, votul. Cincisprezece B, spune doamna președinte. Yeah. We vote on compromise 15B. The vote is open. Deci votăm compromisul 15B, s-a deschis votul și acum s-a închis votul. Well, no way. Mm. mm. Okay, we are Okay. Are we voting on compromise? Yes. Yes. Uh, and the... Votul la compromisul 15B. Rezulta 31 de voturi pentru, 16 împotrivă. Și trecem acum la compromisul 14. E caduc? Întreabă doamna președinte. Amendamentul 235 acum. L-ați găsit? Amendment 200. Amendamentul 235 pe care îl votăm. S-a deschis votul la amendamentul 235, iar acum s-a închis votul. Și se adoptă cu 35 de voturi pentru. Ajungem acum la compromisul 15C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul 245. S-a deschis votul. S-a închis votul și e respins. Amendamentul 246. S-a deschis votul. S-a închis votul la 246 și se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul la compromisul 15. S-a închis votul. Și se adoptă cu 53 de voturi pentru. Amendamentul 248. Pentru? Ba nu, îl votăm. Desigur, spune doamna președintă. S-a deschis votul. S-a închis votul la 248. Amendamentul 248 și în Simon Ole Christensen. Despre asta e vorba. nu, se pare că e caduc. Ajungem astfel la compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul la compromisul 16. A fost o mare majoritate, 50 de voturi pentru, la compromisul 16. Acum ajungem la amendamentul 254. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 29 de voturi pentru. Amendamentul 265 s-a deschis votul. S-a închis votul. It was rejected. A fost respins. Și ajungem acum la 266. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 267. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Ajungem la compromisul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 53 de voturi pentru. Amendamentul 271, vot pe părți, solicitat de grupul SND. Prima parte pentru, împotrivă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, s-a deschis votul și acum s-a închis. Și se adoptă cu 38 de voturi pentru. Acum partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 31 de voturi împotrivă. Amendamentul 272. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 28 de voturi pentru. Acum ajungem la considerente. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul alternativ 1 pentru. Ba nu. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum amendamentul 2 a doamnei Lope Fontanie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins? Da? Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. N-a funcționat. Vreți să reluăm? Da, acum funcționează. Deci, 36 am votat și rezultatul este că se adoptă cu o diferență de 3 voturi. Ajungem la compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul alternativ 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Compromisul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 51 de voturi pentru. Acum votăm amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 47 de voturi pentru. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 50 de voturi pentru. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 64 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 50 de voturi pentru. Amendamentul 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu 43 de voturi pentru. Amendamentul 73 devine caduc. Trecem la compromisul 7. Da, domnule Merta. Uh, merci, madame le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea ca serviciul să-mi explice notă. Cum e compatibil cu amendamentul 71? Atunci trebuie să-l votăm împreună cu amendamentul 71. N-am înțeles de ce s-a separat. Sau trebuia neapărat ca din nou să avem un vot hipernegativ împotriva unui uh, amendament din partea NF. Uh, uh, Amendamentul 73 este compatibil cu amendamentul 71, devine însă caduc dacă se adoptă amendamentul 72. E în conformitate cu regulile. Deci, continuăm cu compromisul 7. S-a deschis votul la compromisul 7. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 48 de voturi pentru. Trecem la compromisul alternativ 7A. S-a deschis votul. And the vote is now... S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. Propunerea de compromis alternativă. Compromisul alternativ 7B s-a deschis votul and the vote is now closed. S-a închis votul. Carried by 32 votes. Uh, 32 de voturi pentru, se adoptă. We go to amendment 11. Have you found... Și trecem la amendamentul 11. L-ați găsit? Votăm amendamentul 11. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul la amendamentul 11. 34 de voturi pentru s-a adoptat. Trecem la amendamentul 95. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 49 de voturi împotriva. Amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 51 de voturi pentru. Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la o diferență de un vot. Amendamentul 101. S-a deschis votul. E un vot uh, în plus de la PP. În continuare, un vot uh, în plus de la PP. Yeah. Yeah. Yeah. And it was uh, rejected. Se respinge cu 37 voturi împotriva. Amendamentul 12. S-a deschis votul. Se închide votul și se respinge. Acum votăm proiectul de aviz în varianta modificată și se deschide votul. And the vote is now closed. Se închide votul. A votat toată lumea? Da. Se închide votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. friends, I want to thank you. Stimați prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru ședința de vot și acum aș vrea ca cei dintre dumneavoastră care nu vor să asculte punctul următor de pe ordinea de zi să plece din sală. Sunteți călduros invitați să rămâneți dacă vreți să îl ascultați pe invitatul nostru, dar cine are de sporovăit e rugat să iasă din sală. Vă mulțumim anticipat. Yes, well then... Da, și deci trecem la restul ședinței obișnuite după sesiunea de vot. Următorul punct pe ordinea de zi. O evaluare a agențiilor aflate în domeniul de competență al Comisiei de Ocupare. Și o să-i dau cuvântul unui reprezentant al Comisiei, director general de la Digi Employment, domnul Ios Corte, are cuvântul. Vă rugăm să ne luminați. Vă mulțumesc, doamna președinte. E o mare plăcere să vin aici în această după amiază să vă prezint rezultatele evaluării externe agențiilor UE care sunt în domeniul de competență al Direcției Generale pe care o conduc. E vorba de Eurofa din Dublin, SEDEFOP din Salonic, ITF din Torino și EOOSHA din Bilbao. Aceste agenții sunt uh, diferite, cu toate acestea important să vedem ce rezultate au din când în când. Iată de ce Comisia a solicitat unui evaluator extern să le examineze performanțele. Înainte de a vă prezenta foarte pe scurt rezultatul acestei valori externe, aș vrea <clears throat> să trasez contextul mai larg. Se întâmplă mai multe lucruri în legătură cu agențiile Uniunii Europene. Evaluarea e doar unul dintre elemente. De fapt, erau trei procese în derulare, procese importante și n-ar trebui să facă o confuzie pentru că diferă aceste procese între ele. Cred că e important să auziți de la mine că aceste lucruri nu trebuie amestecate. Mai întâi e evaluarea pe care o să vă prezentăm acum cu anumite amănunte, un proces autonom care a început încă din 2015. Evaluatorul și-a făcut munca până la începutul anului curent. În al doilea rând, pe o altă cale, e un proces de dialog tripartit în derulare în ce privește <clears throat> regulamentul de înființare pentru trei agenții. Primul trilog a avut loc ieri Scopul acesta este de a alinia regulamentele de înființare cu abordarea comună între instituții convenite în 2012. Al treilea element, probabil cel mai important, dintre uh, evenimentele recente, propunerea Comisiei de <clears throat> înființa o autoritate europeană a forței de muncă, care ar crea o a cincea agenție, care ar ține de competența Comisiei dumneavoastră, care va face obiectul unei prezentări din partea doamne comisar Tyson, care va veni pe 24 mai în comisia dumneavoastră. Toate aceste hmm, fire sunt legate între ele, dar aș vrea să le ținem separate. Trec, deci, la primul element, evaluarea celor patru agenții. Până acum este rezultatul doar de la evaluatorul extern, ce vă spun acum e neapărat părerea Comisiei, este contribuția pe care am primit-o de la evaluatorul extern, BBI Ecoris, care are un contract și a lucrat pentru noi. Ce se va întâmpla după aceea? O să vă ascult pe dumneavoastră și aveți ocazia să contribuiți. Comisia apoi va întocmi un document de lucru pentru angajații comisiei care urmează să fie adoptat după concediul de vară și acel document, acel document de lucru pentru personalul comisiei va conține reacția noastră la evaluarea externă și vom încerca să avem un document cât mai precis în legătură cu ce acțiuni sunt poate necesare pentru a îmbunătăți rezultatele uneia sau alteia dintre agenții. Aș vrea să subliniez că <clears throat> aveți ocazii astăzi, ulterior, până când acest document e finalizat, să contribuiți și ca de părerea dumneavoastră să se țină cont. Parlamentul European și Comisia dumneavoastră v-ați implicat direct cu contractantul. Toți eurodeputații au fost invitați să participe la interviuri și la evaluare. Ați primit din partea noastră săptămâna trecută, cred, sau cu două săptămâni în urma rapoartele Permiteți-mi așadar, pe scurt, să parcurg principalele rezultate ale acestei valori externe. Cred că e important să o structurăm în jurul a trei aspecte. I-am cerut evaluatorului să examineze trei chestiuni. Prima, ce face fiecare dintre agenții, să fie examinată individual, specificitatea, relevanța, eficiența activității și plus valoarea fiecare. În al doilea rând, am cerut alăvatorilor să examineze legăturile dintre aceste agenții, perspectiva transversală, să identifice potențiale sinergii sau suprapuneri din mandatul fiecare. Și în al treilea rând, le-am cerut să privească și în viitor, ce scenarii de viitor s-ar putea avea în vedere pentru agenții, inclusiv sosirea celei de-a cinci agenții, Autoritatea Europeană a Forței de Muncă. Acestea erau cele trei aspecte pe care l-am rugat pe evaluator să le examineze. Asta a și făcut și e foarte important să subliniez, înainte de a vă prezenta pe scurt rezultatele, modul în care s-a făcut de fapt acest lucru. Evaluatorul a examinat aceste aspecte comparându-le cu sarcinile formale ale agențiilor. Din regulamentul de înființare, ce trebuie să facă agențiile, programul de activitate, alte documente de programare, alte documente de la agenții și acestea au fost etaloanele în relație cu care s-au examinat cele trei aspecte, în special primul și al doilea. <clears throat> Deci nu e un exercițiu politic cât de minunat uh, facem ce facem într-o lume ideală în care proiectăm poate un alt sistem pentru agenții. Ar fi o chestiune foarte interesantă. Cele două mai vechi sunt din 1975, edificii tripartite despre care se poate spune mult. O să revin la unele elemente, dar nu asta a fost întrebarea pusă. E, e o evaluare extrem de tehnică. Vreau să subliniez acest aspect pentru că nu e genul de document pe care noi intenționăm să-l facem la comisie când e vorba de o inițiativă politică importantă. Deci aceste trei aspecte evaluarea individuală, perspectiva transversală și, în al treilea rând, viitorul. Parcurg cele trei foarte rapid aspectele individuale, care sunt concluziile evaluatorului. La primul aspect, concluzia a fost de fapt extrem de pozitivă. Evaluatorul a tras concluzia că au funcționat cu eficacitate, cu rezultatele și obiectivele scontate care au fost atinse au contribuit la obiectivele generale. Niște puncte de îmbunătățit care au fost identificate în egală măsură. Uneori e vorba de calitatea rezultatelor în fața constrângerilor bugetare, uneori întârzieri în <clears throat> livrarea acestor produse și un punct care revine este accesibilitatea și inteligibilitatea a rezultatelor muncii agențiilor. Asta ține de chestiunea comunicării. Din păcate, de fapt, multe dintre aceste agenții nu sunt suficient de vizibile pentru lumea din afară. Sunt foarte vizibile pentru cei din statele membre și din instituțiile Uniunii Europene care sunt interlocutorii lor sau factori de interes, dar în afara acestor sunt uh, în afara radarului publicului larg și un lucru identificat de evaluator și un aspect foarte important. Și, în fine, ultimul punct de aici, nevoia de a vedea care este alinierea priorităților stabilite de agenții și a priorităților Uniunii Europene, prioritățile Comisiei și prioritățile generale ale Uniunii Europene, care trebuie să ne călăuzească activitatea și la agenții, pentru că sunt agenții ale Uniunii Europene. Și în acest sens mai sunt lucruri de făcut. O concluzie asemănătoare s-a tras în legătură cu eficiența, nivelul ridicat de eficiență, asta e concluzia, în ciuda economisirilor bugetare și a reducerilor de personal, agențiile au făcut o treabă bună. Structura și alcătuirea organismelor de conducere la trei dintre agenții, Eurofound în Dublin, SEDEFOP și EUOSHA, au un board tripartit de conducere, adică au 87 de membri. Fiecare are 87 de membri în acest uh, Consiliu de Conducere. Evaluatorul a tras concluzia că, de fapt, structura aceasta prezintă numeroase avantaje. Chiar nu corespund, strict vorbind, cu abordarea comună care a fost convenită în 2012, când s-a luat decizia de a simplifica structura de guvernanță a agențiilor menținând uh, structura tripartită pentru trei din cele patru. Torino stă puțin altfel. Menținerea structurii tripartite, așadar, este și poziția Comisiei. Iată de ce nu am modificat, nu propunem să modificăm regulamentul de înființare pentru cele trei agenții la care m-am referit. Deci nu-l vom modifica. În ceea ce privește relevanța rezultatelor și serviciilor, concluziile sunt relevante atât pentru instituțiile europene, cele care au uh, cerut aceste informații, cât și din perspectiva de jos în sus pentru părțile interesate. Totuși, limitarea de resurse și mm, limitările la nivelul procesului de planificare al agențiilor creează o prăpastie între așteptările din partea Comisiei, partenerilor sociali, pe de-o parte, și rezultatele pe care le pot uh, produce agențiile, pe de altă parte. Deci ele nu sunt întotdeauna cel mai bine pregătite ca să furnizeze ceea ce ne dorim de la ele. În ceea ce privește plus valoarea, evaluatorul a concluzionat că combinația unică de trăsături conferită de structura tripartită acestor agenții este un mare avantaj. Concluzia este din nou foarte pozitivă. să trecem la cea a doua parte a întrebărilor. Întâi am vorbit despre perspectiva transversală. Aici e vorba de o evaluare a coerenței muncii acestor agenții. Evaluatorul a identificat câteva posibile suprapuneri foarte mari între munca agențiilor, între mandatele acestor agenții. Să vrem fapt, de exemplu. Fundația Europeană de Formare. Ambele se ocupă de politica în domeniul formării. Însă, în practică, nu se creează dificultăți la nivelul acestor suprapuneri, pentru că ETF din Torino se ocupă doar de statele terțe și cele fapt din Salonic se ocupă doar de statele membre UE. Totuși, pentru a îmbunătăți cooperarea între agenție, nevoie de mai, mult, uh, de mai multe eforturi. Deocamdată cooperarea este doar bilaterală de la un la alt și de multe ori e vorba doar de schimbări, uh, schimburi de experiență. Însă nu există o planificare strategică de care este nevoie pentru o coordonare mai bună a agenților, în așa fel încât ele să poată face față provocărilor de pe viitor. Nu în ultimul rând, câteva cuvinte despre viitor. O întrebare interesantă evaluată de evaluator a fost următoarea. Dacă ar fuziona câteva dintre agenții, ar avea sens să analizăm posibilitatea fuzionării acestor agenții? De exemplu, CDFOP și ETF sau CDFOP și, CDFOP și Eurofound. Evaluatorul a concluzionat că, per total, costurile și riscurile fuziunilor ar uh, depăși avantajele. Deci evaluatorul consideră că e o idee proastă fuziunea. Și chiar și dacă evaluatorul ar fi ajuns la o altă concluzie, este clar și am discutat acest lucru cu Marianne Tyson, ea nu are niciun fel de intenție ca în decursul acestui mandat să inițieze măsuri în acest sens ca să fuzioneze agențiile. Având în vedere provocările și riscurile pe care le comportă diversele scenarii de fuziune, evaluatorii sugerează mai degrabă un cadru pentru o cooperare consolidată. E un pic de eurojargon, îmi cer scuze, dar nu sunt cuvintele mele, sunt ale evaluatorului. Sper că înțelegeți ce vrea să spună. Practic e vorba de o mai bună sprijinire a cooperării între agenții, în așa fel încât aceasta să fie multilaterală și sinergistică. Câteva cuvinte în concluzie cu privire la relația dintre acestea patru care există și cele cincea care încă nu există, Agenția Europeană a Muncii. Evaluatorul a analizat aici felul în care cele patru ar putea coopera cu ELA. În momentul în care această reuniune este înființată. Potențialul de cooperare este destul de limitat și cred că doamna comisar va reveni cu precizări în mai, când vine cu propunerea concretă și veți dezbate cu ea exact detaliile. Cele patru care există deja au, uh, sunt în principal centre de cercetare. Pe de altă parte, ELA va fi o structură cu natură operațională, nu de cercetare. ELA va ajuta statele membre să lucreze mai bine decât o fac în prezent. Este o structură operațională de sprijin și cred că este riscant să comparăm în general agențiile între ele, dar aici cu atât mai puțin aș compara ELA cu cele patru care există deja. Aș compara ELA mai degrabă cu Eurojust Europol. E periculos să facem această comparație pentru că domeniile de activitate sunt diferite, dar totuși la ELA sunt aduși uh, într-un, sub, sub o singură umbrelă autorități naționale, în așa fel încât se poată coopera mai bine. De asemenea, ELA furnizează cetățenilor europeni care doresc să muncească într-o altă țară mai multe informații și mai, informații mai bune. Deci, rolurile celor patru sunt diferite de rolul ELA. Concluzia nesurprinzătoare este că nu este loc de foarte multă sinergie, însă în articolul 41 din propunerea Comisiei, adică regulamentul pentru înființarea Autorității Europene de Muncă, există clauză de randevu. Îmi cer scuze, e vorba de clauza de revizuire după 5 ani. După 5 ani, legislator, legiuitorul va putea să vadă cum funcționează ELA și să vadă unde este loc de sinergie cu celelalte patru agenții. În baza rezultatelor evaluării, noi analizăm ce fel de recomandări am putea face noi, de la Comisie. Falapul va ține seama și de constrângerile bugetare și de nevoia de a reduce și mai mult costurile. După cum am spus, documentul de lucru pentru personal va fi disponibil imediat după vară și contribuția dumneavoastră la întregul proces este va fi um, binevenită. Aștept uh, întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. În perioada actuală avem de-a face foarte mult cu agențiile din momentul în care am demarat trilogul. Săptămâna aceasta chiar am fost pregătiți în acest sens. A fost foarte interesant să ascultăm prezentarea dumneavoastră. Îi dau cuvântul domnului Jean Bon care a cerut cuvântul. Apoi doamnei Sander. Doamnei Iongerius, apoi. Bun, să începem cu aceștia trei. Da, mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Le mulțumesc colegilor că îmi permit să intervin uh, aici, pentru că după aceea trebuie să merg să vorbesc cu la altă comisie și nu vreau să fiu nepoliticos. Aș dori să-i mulțumesc domnului director general, deoarece informațiile prezentate sunt foarte interesante. Noi, toți, nu am fost neapărat cei mai buni în momentul în care am făcut toate suprapunerile cu munca pe care dorim să o facem. Noi avem un trilog, dar în același timp există un studiu care încă nu a sosit și și dumneavoastră vă pregătiți anumite măsuri în acest domeniu. În orice caz, e vorba de o perspectivă de viitor. Eu am dezbătut cu colegii mei subiectul, știm exact cum stau lucrurile. Eu sunt raportul pentru Eurofound și aș dori să vă spun următoarele. Încercăm să evităm anumite repetiții în uh, etapa actuală a muncii noastre. Vreau să subliniez lucrurile esențiale. Poate aceste agenții sau cele trei pe care le cunosc eu și cu care lucrez eu ar putea face ceva. Eu am spus întotdeauna că, da, există intervenții politice, CDFOP dintotdeauna a lucrat foarte bine, chiar și înainte să se mute din Berlin. Însă la Torino, iată că există o, o împărțire a sarcinilor pe care nu o înțeleg foarte bine. Dar mi se pare că resursele aici sunt utilizate mai puțin decât s-ar putea. Sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește eficiența și calitatea agențiilor și vă vorbesc din perspectiva unei persoane care a făcut parte mai mult de 20 de ani în CESE. Noi nu facem apel la aceste centre de cercetare suficient de mult. Noi, Parlamentul, Comisia, CESE, suntem clienții acestor agenții dar noi nu le folosim suficient de mult. Ei, ele desfășoară o muncă excelentă, dar care nu este folosită suficient. Mereu spunem că vrem să facem un studiu fantastic pe nu știu ce temă, costul migranților sau echilibrul dintre genuri, dar studiile acestea poate că nu numai că sunt mai bine realizate de agențiile noastre, ci chiar poate că au fost făcute deja. Din această perspectivă vreau să spun că agențiile respective trebuie să fie utilizate mai mult. Dacă nu le folosim și ele rămân doar uh, un fel de centre de cercetare pur academice, atunci bugetul lor va scădea și mai mult, dar ele doresc să ne fie de folos. doilea lucru pe care doresc să vi-l spun, dumneavoastră v-ați referit de acest lucru și sunt interesat ce spun colegii mei. Eu nu am înțeles niciodată, cel puțin din perspectiva Eurofound, ce ar vrea să facă noua autoritate de muncă europeană. Avem niște centre de cercetare, avem consilii de evaluare, dar ce are a face aici o agenție care se ocupă de munca în, Uniunea Europeană? Asta este o întrebare care mi-o pun în calitate de raportor pe această temă. Da, sectoarele vor fi alături de noi și vă vor ajuta, dar centrele acestea de cercetare nu sunt universități. pe indiferent ce temă dorim să discutăm, diferențele de gen sau migranții sau muncitorii detașați, agențiile acestea sunt acolo ca să ne explice care este realitatea din, partea, din spatele sloganurilor noastre. Și de aceea nu cred că e nevoie să avem neapărat o agenție nouă pentru muncă în Europa. Și aș dori să mă apropiu de concluzie. E vorba de ceva ce am dezbătut deja și am aprobat deja. Am vorbit și cu domnul Tyson. N-am fost neapărat de acord cu ce s-a întâmplat acolo, pe acest document, dar e vorba de cei 87 de compon- componența din acest domeniu. Euh, du travail, pour OIM are 50 de membri pentru foarte multe țări din lume, dar noi pentru 28 de state avem 87 de membri în componența respectivă, în boardul respectiv. Practic ne punem bețe în roate. Nu putem da o perspectivă europeană acestor agenții. Tot spunem că fiecare actor european trebuie să fie prezent acolo, dar dacă facem acest lucru, nu facem decât să diminuăm dimensiunea europeană a agenției. Și ne chiar aș dori să spun că, da, toată lumea poate fi reprezentată acolo dacă sunt cicluri de 2 ani, de a personalului, de exemplu. se pot uh, reprezenta, de exemplu, 3-4 țări într-un for de 12 și la fiecare câți 2-3 ani se înlocuiesc acești reprezentanți. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. I'll give the floor to Madam Sonder. Mulțumesc că dau cuvântul doamnei Sonder. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la comisia noastră pentru ocupare ca să ne prezentați acest raport. Într-adevăr, trecem printr-o perioadă în care bugetele sunt din ce în ce mai mici și în cele din urmă concetățenii noștri își, își vor pune în ce mai multe întrebări pe bună dreptate. Ei doresc să știe ce facem cu banii europeni. Și există multe întrebări cu privire la diversele agenții care există. Eu aș dori să salut munca depusă de agenții. Am fost la Bilbao, de exemplu, am uh, vizitat și CDFOP în Salonic de fapt și eu sunt raportoare, lucrez cu colegii mei, mai ales domnul Calve Chambon, sunt raportoare pentru CDFOP. Trebuie să insistăm asupra faptului că există foarte multă competență în acest domeniu. Da, dar problema este cu vizibilitatea acestor agenții. Cum putea, putem da socoteala cetățenilor noștri astăzi? Munca acestor agenții trebuie să fie mai vizibilă, mai bine distribuită, partajată cu publicul. De aceea este important să ne oferim instrumentele necesare ca să comunicăm mai bine. De asemenea, aș mai dori să insist și asupra nevoii, ați menționat și dumneavoastră acest lucru, nevoii de o cooperare mai bună între agenții. Evaluatorul spune că, deși comitetul direct de management este destul de mare, noi ne-am luptat din greu să păstrăm structura tripartită și să fie reprezentanți din toate statele membre. Eu consider că e important acest lucru. În așa fel încât uh, agențiile noastre să coopereze mai bine, noi Tocmai apărăm prezența reprezentanților altor agenții în management boardul agențiilor pe care le analizăm noi aici, al căror regulament îl negociem la ora actuală. Este important să mergem în această direcție pentru că numai astfel vom putea coopera mai bine și vom putea evita dub- duplicarea muncii între agenții. Și după cum ați spus dumneavoastră, e nevoie de o cooperare mai structurată între ele. În încheiere, aș dori să spun cu toată sinceritatea ceva ce am spus de la bun început, de când am început revizuirea regulamentului acestor, acestor agenții. Deci vreau să spun că eu regret faptul că am ajuns în această situație în care calendarul s-a încălecat în halul acesta, noi desfășurăm munca noastră, evaluarea cealaltă se desfășoară în paralel. Important este ca agențiile să poată coopera și să se organizeze mai bine. Și dacă vrem să facă el acest lucru, atunci noi ar trebui să le dăm un exemplu și calendarul nostru de muncă să fie mai bine coordonat în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Iongerius și apoi îi voi da cuvântul uh, domnului Corte pentru răspuns. Doamna Iongerius, vă rog. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la comisia noastră. Acum am avut o ședință foarte specială, la voturi a fost plină sala, dar acum este mai goală sala. Asta însă nu înseamnă că nu suntem interesați de ceea ce faceți dumneavoastră. Eu nu sunt atât de implicată în acest domeniu, în trilogul în curs, ca ceilalți doi colegi care au luat cuvântul înaintea mea. Însă, încerc să ascult ce se spune și văd că munca agenților este evaluată pozitiv. și noi considerăm că agenția, agențiile se descurcă foarte bine. Însă, mă nedumerește ceva. Pe de-o parte, colegii mei s-au referit deja la un lucru. Trilogul a început foarte târziu, nu din, nu din cauza noastră, dar cum putem corela acest fapt cu procesul de evaluare și documentul de lucru pentru personal pe care îl vom primi după vară. Și poate că sunt superstițioasă, dar dacă vă aud că îmi spuneți că în mandatul actual, la ora actuală, nu sunt planuri pentru a fuziona agențiile, atunci vreau să spun că mandatul nu mai durează decât un an. Și atunci când dumneavoastră spuneți la ora actuală, practic nu vă referiți decât la acest an care a mai rămas. Ar trebui să ne pregătim pentru o posibilă fuziune în mandatul viitor. Ideea aceasta încă plutește pe undeva prin aer, pe la comisie. Sunt de acord cu evaluarea făcută de evaluatorul extern. Costul fuziunii, și nu numai în acest caz, ci de multe ori, costurile fuziunii sunt mult mai mari decât posibilele avantaje. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, atunci ar trebui să spunem, nu doar la ora actuală, că nu există, posibil, nu există dorința aceasta, ci să eliminăm dorința și pe viitor. Și în al doilea rând, ați spus pe mine dreptate că vom aborda problema în momentul în care vine doamna comisar la noi ca să ne prezinte planurile pentru ELA. Și atunci, finanțarea ELA, de unde va proveni? În parte vine din fondurile agențiilor actuale. Și atunci, Poate că nu mai e vorba de fuziune, ci pur și simplu reducem bugetul. Și reducându-le bugetul, încercăm să le forțăm să meargă în direcția aceea. Problema aceasta ar trebui să fie abordată fie în trilog, în trilogul în curs, sau să fie abordată în momentul în care discutăm despre, despre felul în care Parlamentul European va reacționa vis-a-vis -vis de propunerea ELA. Right. Pentru că dacă nu reușim să ne organizăm cu acel calendar, poate că facem greșeli care vor afecta bună activitatea agenților și pe care le vom regreta eventual în 2 ani. Acum aveți cuvântul, vă rog. Bun. Să-i răspund poate întâi domnului Jambon, care între timp a plecat. Sunt de acord cu el. Că atât agențiile nu sunt suficient utilizate <clears throat> și sunt de acord cu apelul la această încurajare pentru noi toți. Cu toții putem face lucrurile mai bine sunt de acord cu el și în sensul că unele noua agenție nu are mult de a face cu cele existente și trebuie tratată diferit. Nu e ușor. Sunt discuții, s-a discutat mult și în interiorul comisiei. O prima întrebare care mi se pune este, păi ai deja patru agenții. De ce îți mai o cincea? <clears throat> E nevoie, într-adevăr, de un efort de investiții considerabil pentru a convinge oamenii că această a cincea agenție are sarcini cu totul diferite. Nu exclud și un lobby considerabil împotriva acestei idei uneori din statele membre, unii agenți economici care utilizează faptul că avem deja prea multe agenții pentru a face lobby împotriva agenției forței de muncă. Sunt de acord cu domnul Jambon că 87 de membri în Consiliul de Administrație e cam mult. Trebuie să investim mult pentru a explica de ce e bine să fie așa, dar nu e ușor deloc. În realitate, și când vorbesc cu directorii agențiilor, le-am arătat tuturor. Cei trei vizați îmi spun că în realitate Există Consiliul de Conducere care de fapt decide totul, care are un mandat mare, extins din partea celor 87. Vin 87 pentru că sunt agenții înființate înainte de anii 80. De fiecare dată când are loc o extindere, s-a mai adăugat un membru, de fapt trei. Statul membru plus unul de la patronat și unul de la sindicate deci de 3 ori 28 plus încă 3. În fine, trebuie să ne descurcăm cu situația actuală, iar actuala comisie nu are nicio ambiție de a schimba lucrurile. Vizibilitatea sau lizibilitatea acestor agenții e un rezultat foarte important al uh, evaluării munca în acest sens. Poate Comisia ar trebui să întocmească un plan de acțiune în ideea acelui document care va fi realizat după vacanța de vară, o mai bună comunicare și o cooperare mai structurată între diversele agenții. Uh, Acum, în fine, cred că a fost o întrebare care a revenit din partea tuturor celor trei deputați de ce procedura este una atât de ilogică? De ce facem toate aceste trei lucruri în uh, paralel? Uh, e adevărat, uh, creează confuzie și nu e prea logic. Dacă ne uităm la revizuirea regulamentelor de înființare, trialogul, unde domnul Șambor este raportor, am senzația că este o rămășiță de ceva timp și că sunt ultimele agenții care, iată, au fost puse în acord cu abordarea comună. Și dacă mă uit la aceste propuneri, ele chiar sunt necesare. N-am fost acolo de ceva vreme, dar... Deci nu vorbesc cu prea multă autoritate aici, dar uh, această propunere ar clarifica foarte multe în ceea ce privește funcționarea zilnică și ar departaja responsabilitățile între organismul de guvernare, uh, comisie și organele executive. Atunci când este vorba de numirea de uh, angajați și așa mai departe, aceste clarificări sunt absolut uh, binevenite. pentru că uneori uh, chiar și eu am nevoie să mă duc la serviciile juridice pentru a clarifica aceste aspecte. Dar nu este într-adevăr o imagine favorabilă. Doamne Iongheriu, sigur nu pot să anticipez ce va face noua comisie, dar, dar tocmai pentru că există atâta confuzie în momentul de față, cred că se impune să spunem că noi nu avem în pregătire nimic. Doamna Tyson a fost clar în această privință, nu știm ce va face noua comisie. Același lucru este valabil și pentru finanțare. Avem uh, un sur- avem bani noi pentru ELA, deci nu se va acționa în detrimentul agențiilor existente. Apoi există niște transferuri interne uh, pe anumite activități, pentru că anumite activități de pildă realizate de, de part, direcția mea generală vor trece în sarcina agențiilor. Deci nu se va face nimic în detrimentul actualor agenții și același lucru este valabil din câte știu și pentru viitorul CFM care este în pregătire în momentul de față la nivelul comisiei și nici acolo nu am găsit niciun fel de indicație din, de la nimeni că există intenția de a modifica finanțarea pentru agenții. Bun. A fost interesant. Dat fiind faptul că am început și trialogul cu privire la agențiile existente. Însă cred că dumneavoastră ați găsit uh, cuvinte foarte clare. Este vorba de vizibilitate, de suprapuneri, până la urmă și despre costuri. Oare primim înapoi uh, ceea ce am investit? Știu oare agențiile de ce le plătim? E clar ce rezultate ne dorim din partea lor? N-au rămas prea mulți deputați după importantul nostru vot cu privire la detașarea lucrătorilor. De acesta a fost motivul pentru care era atâta înghesuială aici anterior. Însă cred că dumneavoastră ne-ați oferit opinia dufe... dumneavoastră care ne va fi foarte utilă dat fiind faptul că ne aflăm în mijlocul acestui trialog pe, pentru agențiile existente. Mulțumesc așadar. Sunt sigură că va trebui să revenim la dumneavoastră și în următorii ani, pentru că a sosit momentul să ne mișcăm, să ne gândim cum anume să facem evaluarea acestor agenții, cum să ne îngrijim de ele sau cum să le schimbăm întru totul. Mulțumesc încă o dată. Ceea ce înseamnă că putem trece acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi este o prezentare a Curții de Conturi Europene, a raportului special cu privire la liberă circulație a lucrătorilor, libertate fundamentală care este garantată, dar o mai bună direcționare a fondurilor UE ar facilita mobilitatea lucrătorilor. Este, cum vă spuneam, un raport special realizat de Curtea Europeană de Conturi Anterior, um, obișnuiam să ne întâlnim uh, măcar o dată pe an pentru a analiza mai în detaliu problemele pe care le vedem sau uh, posibilitățile de care vrem să profităm. Deci sunteți binevenit, domnule Pufan și am să vă dau direct cuvântul astfel încât să vă faceți introducerea. Să nu vă înșelați, există persoane care vă urmăresc din fața calculatoarelor lor, din partea tuturor grupurilor politice. Aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor din Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, doamnelor și domnilor. În 2018, Uniunea Europeană a sărbătorit al cincea aniversare regulamentului fondator care a consacrat libertatea de circulație a lucrătorilor. Acesta implică abolirea în toate statele membre oricărei discriminări bazată pe cetățenie în ce privește ocuparea forței de muncă, salarizarea și celelalte condiții de muncă și de ocupare. În 2015, 11,3 milioane de cetățeni europeni cu 28 de state membre <clears throat> au rezidat într-un stat membru al Uniunii Europene diferit de țara lor de cetățenie. Aceste cifre au reprezentat 3,7% din totalul populației în vârstă de muncă din Uniunea Europeană. În ce privește fluxul cetățenilor mobili, 1,1 milioane dintre aceștia și-au schimbat statul membru în 2014. În plus, 1,3 milioane de persoane care au traversat o frontieră pentru a munci într-un stat membru diferit de cel în care și-au domiciliu. ce constă activitatea noastră pentru acest raport? pentru acest raport privind mobilitatea lucrătorilor am evaluat modul în care Comisia le garantează libertatea de circulație și a apreciat eficacitatea acțiunilor Uniunii Europene menite să le faciliteze mobilitatea. Din octombrie 2016 până în iulie 2017 am analizat instrumentele de informație puse în aplicare de către Comisia Europeană pentru a sprijini lucrătorii care <clears throat> doreau să se stabilească într-un alt stat membru ca și eficacitatea cheltuielilor Uniunii Europene finanțate din Fondul Social European și programul Fonduri Structurale și de Investiții Europene pentru a sprijini mobilitatea lucrătorilor pe o perioadă de programare 2014-2020. De asemenea, ne-am uh, dus și am discutat cu autoritățile naționale în Germania, în Luxemburg, în Polonia, în România și în Regatul Unit. Am examinat 23 de proiecte finalizate sau aplicate de parteneri transfrontalieri și finanțate de către dimensiunea EURES și Fondul Structural de Investiții European în 2015 și 2016. În complement de travaux... În com... Pe lângă această activitate audit am făcut și o anchetă cu privire la funcționarea rețelei EURES și în încheiere am analizat calitatea unui eșantion de ofertă de locuri de muncă de pe portalul EURES pentru mobilitatea forței de muncă. Ce am constatat? Comisia a creat instrumente precum Europa e a voastră, EURES și SOLI pentru a garanta libera circulație a lucrătorilor, iar statele membre au pus în aplicare propriile surse de informații pentru cetățenii europeni care lucrează pe teritoriul lor sau pentru cetățenii proprii care doreau să lucreze într-un alt stat membru. Cu toate acestea, Comisia dispune de informații incomplete în legătură cu modul în care funcționează libertatea de circulație lucrătorilor în practică. Lucrătorii trebuie să fie informați în legătură cu drepturile pe care au și să aibă posibilitatea de a denunța orice discriminare contrară libertății de circulație. Pe lângă cadrul acestor sisteme proprii și cel din rețeaua de experți juridici, Comisia nu știe nimic despre situații ridicate la nivel național care nu îi sunt comunicate în mod sistematic. În plus, lucrătorii se confruntă în egală măsură cu obstacole care, deși nu reprezintă încălcări ale drepturilor lor, cu toate acestea sunt susceptibile de a le dăuna mobilității, cum ar fi nerecunoașterea calificărilor, bariera lingvistică sau portabilitatea drepturilor la pensie. Acest obstacol trebuie privit în lumina potențialului nevalorificat în materie de mobilitate a lucrătorilor din Uniune. În 2014, mai multe anchete au demonstrat că aproximativ 2,9 milioane de cetățeni din Uniunea Europeană ar fi dorit să se instaleze într-un alt stat membru <clears throat> în 2015. Dar peste un milion dintre ei au făcut-o cu adevărat. Un punct slab în ce privește concepția și urmărirea acțiunilor finanțate de Uniunea Europeană pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor. În perioada de programare actuală 2014-2020, statele membre puteau să recurgă la Fondul Social European pentru activitățile lor legate de mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană ca și pentru elaborarea de programe și strategii specifice de mobilitate pe plan local, regional, național și transfrontalier. În 2013 și 2014, în momentul aprobării programelor operaționale care țină de Fondul Social European, Comisia nu a controlat în ce măsură statele membre chiar au programat acțiuni în favoarea mobilității lucrătorilor. Și nu știm așadar în ce punct sau în ce măsură au făcut apel la Fondul Social European în acest scop. Principala sursă de finanțare a măsurilor în favoarea mobilității lucrătorilor despre care o contribuție e cunoscută, e Programul European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială, gestionat de Comisia Europeană. Am examinat, după cum am spus, 23 de proiecte transfrontaliere EURES sprijinite de Fondul Structural de Investiție european. Am constatat că puține proiecte care aveau o definiție a noțiunii de rezultate bune, de exemplu, numărul scontat de solicitanți de locuri de muncă care chiar și-au găsit un loc de muncă. În plus, monitorizarea proiectelor prezentau elemente de insuficiență care le făceau, făceau imposibil agregarea rezultatelor și a realizărilor din program portalul EURES cu privire la mobilitatea forței de muncă. E principalul instrument al Uniunii Europene pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor, dar o bună parte a ofertelor disponibile pe plan național nu sunt publicate pe acest portal. În plus, analiza noastră cu privire la ofertele efectiv consultabile pe portal a arătat că nu conțineau informații importante pentru solicitanții de locuri de muncă, cum ar fi nivelul de salarizare sau data limită de depunere a candidaturilor. Conform uh, Comisiei, 28.300 de plasamente realizate în 2016 au fost mulțumite sprijinului dat solicitanților de locuri de muncă de consiliere EURES, ceea ce reprezintă doar 3,7% din numărul de contacte între solicitanții de locuri de muncă și consilierii EURES. În baza auditului pe care am efectuat, am formulat uh, diverse recomandări în ce privește necesitatea de a avea măsuri, uh, gradul de notorietate al instrumentelor care permit facilitarea libertății de circulație a lucrătorilor sau de a semnala discriminări, de a îmbunătăți culegerea și utilizarea de date în ce privește angajatorii, mobilitatea lucrătorilor și dezechilibre pe piața forței de muncă. Îmbunătățirea modului de concepere a mecanismului de finanțare în Uniunea Europeană în favoarea mobilității lucrătorilor, în special pentru a asigura uh, caracterul complementar și o mai bună monitorizare a performanțelor. Consolidarea monitorizării eficacității dimensiunii EURES și în special în materie de plasare profesională. Remedierea limitelor portalului EURES cu privire la mobilitatea forței de muncă pentru a face din acesta un instrument cu adevărat european de plasare și recrutare. Și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă există cineva care dorește să formuleze o întrebare. Sunteți uh, liber să o faceți. Nu? Nu doriți? Doriți doar să vă informați? Sau totuși, vă rog. Mă simt oarecum uh, sub presiune <laughs> în a răspunde la ceea ce s-a spus. Mă întreb De pildă, atunci când vorbim despre mm, chestiunile care țin de discriminare pe care le-ați menționat uh, și unde există și cazuri uh, pendinte. Există um, rețeaua Equinet cu organismele pentru drepturile fundamentale și pentru egalitatea de gen și există de asemenea și în statele membre organisme competente pentru a aborda această discriminare între cetățenii UE. Se pare că se pleacă de la premiza că, dat fiind faptul că avem de a face cu cetățeni UE, ei ar trebui să știe tot felul de lucruri sau ar uh, putea fi tratați uh, într-un fel uh, ca și cum ar fi cetățeni din state terțe. Și probabil că Consiliile pentru Drepturile Omului ar trebui să fie în măsură să preia astfel de cazuri de discriminare acum. În ceea ce privește anumite chestiuni vis-a-vis -vis de URES, această comisie a analizat în diferite etape activitatea EURES și ce s-ar putea face mai bine. Ne-ați putea spune mai multe în ceea ce privește recomandările dumneavoastră în această privință? Ce de informații ar putea fi mai bine furnizate? Considerați că EURES oferă, de fapt, o serie întreagă de posibilități de angajare. Una dintre criticile care se aduc este că se pun la dispoziție mai degrabă locuri de, de muncă pentru locurile de muncă mai prost plătite și cu o calificare mai redusă, dar care, informații care nu îi ajută neapărat pe cei cu o pregătire mai bună sau uh, pentru mm, această categorie angajatorii nu se adresează neapărat uh, acestei resele. Mă opresc aici și dacă mai există alte persoane care ar dori să-mi sugereze ce să întreb, uh, trimiteți-mi un semnal. E Sigur că este la dispoziția doamnei președinte să decide cine are voie să formuleze întrebări. În orice caz, uh, este un studiu foarte interesant pentru că eu cred că percepția în anumite state membre este aceea că toată lumea din Uniunea Europeană vrea să circule transfrontalier uh, pentru muncă, dar că se confruntă cu Uh, bariere, însă în realitate vorbim despre un procentaj destul de mic de cetățeni și este vorba mai degrabă de mm, țările vecine unde se merge la muncă. Oui, merci pour... Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Vă dir, egalité entre... Ce să vă spun cu egalitatea între sexe? Sunt de acord, spune vorbitorul. Am început să facem reforma și la Curtea Europeană de Conturi și suntem întotdeauna în favoarea respectării acestor drepturi de egalitate între sexe. Discriminarea pentru a avea acces la informațiile publicate în uh, statele membre. Am scris în raportul nostru că Există uneori uh, locuri de muncă postate pe site-uri din statul membru, din statele uh, al Uniunii Europene și nu întotdeauna există și o centralizare a locurilor de muncă în celelalte rețele. Știm că avem pentru Comisia Europeană o nouă autoritate, Autoritatea Europeană a Forței de Muncă, care trebuie să devină funcțională începând cu decembrie 2018. Și sperăm că cu această ocazie putem uh, avea un uh, ansamblu foarte bun și eventual un portal care să cuprindă toate informațiile. În general, eu am lucrat înainte de a veni la Curtea de Conturi Europene. Am lucrat 30 de ani în România, 10 ani în sectorul privat și 20 la Curtea de Conturi. Și am organizat multe concursuri. Da, ați întrebat sau ați uh, solicitat transparență. Ideea nu e de a avea discriminare, ci de a posta locurile de muncă supuse concursului și fiecare candidat să știe care e data limită până la care poate depune candidatura. <clears throat> Așa e și în Uniunea Europeană. Există anunțuri în câteva țări și nu s-a precizat în ce termen sau până când, până la ce dată poate solicitantul să depună o candidatură pentru acel loc de muncă. În plus, de exemplu, la noi, în România, Examenul pentru instituții publice are două etape. Etapa scrisă și apoi examenul oral. După părerea mea, pentru a avea întotdeauna încredere că s-a organizat bine un astfel de concurs de angajare, trebuie să existe o înregistrare audio-video. Pentru că astfel putem ști care sunt întrebările puse de comisia de examinare a candidaților care vor să aibă acces la un loc de muncă, ce răspunsuri s-au dat și dacă se depune apoi o contestație, poate să se adreseze justiției și poate să aducă dovada ce a răspuns, ce întrebare a pus comisia. Cam asta ar fi. Ce altceva să vă mai spun? Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la EURES. E cel mai important obiectiv utilizarea EURES diferă de la o țară la alta, de la un anunț publicat la altul. Sunt extrem de mulțumit că am colaborat foarte bine cu Comisia Europeană și, în general, cu în general, tot ce am scris în acest raport, ca părere exprimată în acest raport, Comisia a recunoscut că raportul este extrem de bine întocmit. Cam acesta ar fi răspunsul meu. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, well, we... Mulțumesc. Ei bine, cel puțin în ultimii șase-șapte ani, în Parlamentul European, ne-am concentrat mai ales comisia noastră și Direcția Generală Ocupare. Ne-am concentrat așadar în scăderea ratei șomajului, astfel încât tinerii să aibă posibilitatea să obțină un loc de muncă. Iar cei care au un loc de muncă să și-l păstreze, poate până la pensie să creăm mai multe locuri de muncă. Apoi s-a lucrat pe EURES și dacă mi-aduc aminte bine, a durat aproape un an pentru a instala un fel de serviciu care să îi ajute pe oameni să poată circula, dar la salarii decente, condiții decente și vă spuneam că acum câteva ore am avut un vot pe detașarea lucrătorilor în această încăpere, tocmai pentru a asigura condiții decente pentru cei care uh, trec granița pentru a munci, pentru a nu intra în conflict unii cu alții. Asta a fost principala agenda în uh, ultimii ani aici în Parlament și în același timp au existat uh, diferite informații din partea uh, statelor membre sau chiar a Comisiei Europene, cum că ar trebui să facem mai mult pentru mobilitate. Da, într-adevăr, EURES nu a funcționat așa cum ne-am fi dorit, dar totuși a funcționat. Și acum, da, avem refugiați care vin din alte părți ale lumii, încercăm să integrăm. Aceștia totuși sunt pregătiți să uh, fie mai mobili decât uh, noi cei de aici. Dar suntem iarăși în același punct. Creăm instituții noi, dar acest lucru nu generează rezultatele pe care le aveam în vedere și uneori asta mă irită. Poate că trebuie să începem de altundeva, poate cu educația. Dacă oamenii beneficiază de formare, atunci e mai ușor să te deplasezi. <clears throat> Pentru că dacă ești într-o poziție de slăbiciune cu o formare insuficientă, atunci poate preferi să rămâi în orașul, compania sau sucursala unde poți să obții un fel de siguranță, dar nu te miști. Și avem o piață a muncii care permite oamenilor siguranța de a se mișca, de a se muta, dar ei nu o fac. Sigur, trebuie să încercăm să facem tot posibilul, dar mai trebuie ceva în plus care să ne dea nouă ca oameni această dorință de a ne muta. Și pentru a adăuga și o întrebare. Majoritatea chestiunilor cu care ne-am confruntat în ultimele luni s-au uh, referit la faptul că și Brexitul, Brexitul ne va modifica strâmta noastră lume pentru că există multe discuții, există discuții tehnice Say uh, that will uh, mean that no, there will be no change when it comes to. Da, oare acest lucru ar implica lipsa vreunei schimbări în ceea ce privește libera circulație în interiorul Uniunii Europene? Poate că nu se va ajunge la asta, dar probabil că trebuie să ai un fel de carte de identitate pe care să o poți utiliza în întreaga Europa. Și acum, în pofida ceea ce ați spus, și chiar dacă am tot vorbit de mobilitate, nu s-a prea schimbat nimic. Uh, Poate mai degrabă avem parte de mai puțină mobilitate din cauza Brexitului. Cel puțin există acest risc. Well, I just wanted to make it more complicated for you. Da. Nu vreau să complic lucrurile și mai mult pentru dumneavoastră. Ne puteți da un răspuns care să ne ofere argumente și speranță. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Ce aș putea să vă spun? în ceea ce privește pe tineri. Am vizitat foarte multe capitale europene și în momentul în care am văzut uh, tinerii pe terasă, nu dau nume, la capitale, la ora 14 să zicem, toți sunt la cafea, n-au de lucru, e bine, eu mă gândesc că e o chestiune de educație într-o oarecare măsură, dar și eu am un băiat și două fete și anul trecut eram la sediul Parlamentului în Strasburg în fața unei clase de elevi vizitatori din România. Doi membri ai Parlamentului și cu mine am prezentat câteva lucruri. Și la sfârșitul uh, reuniunii cu acești elevi de la sfârșitul uh, liceului, le-am spus că trebuie să aveți ceva ca să aveți o mobilitate bună și ca să puteți uh, accede la piața forței de muncă. Și m-a întrebat ce putem face ca să avem toate aceste avantaje. Și atunci eu le-am spus trebuie să vorbiți trei limbi, în mod fluent. Este important să știți cum să folosiți calculatorul și trebuie să urmați o formă de învățământ superior, precum și un master. Cu toate aceste cunoștințe, puteți merge la concursul pentru posturi europene. Bineînțeles, mai sunt și alte etape, testele, testele EPSO sunt foarte dure și iată că totul depinde de educație. Pa, seulement le, le site EURES, le site nu depinde totul numai de site-ul EURES. Acolo poți să afli cam ce ai putea alege, în care țară, unde sunt locuri libere de muncă. Dar aici mai există și problema conflictului între generații, știți foarte bine. Eu văd lucrurile într-un anumit fel, pentru că m-am născut în 1958 și fiul meu de 26 de ani trebuie să fie educat, trebuie să-i spun. Dacă vrei să lucrezi la o instituție europeană, care el lucrează acum la o bancă, e dificil, trebuie să treci nu doar un examen. Trebuie să muncești la un nivel înalt de calitate în fiecare zi și pentru mine cel mai important lucru este timpul. În momentul în care eram secretar general la Curtea de Conturi a României, era foarte important dacă ceream un dosar de lucru sau ceream ceva în 48 de ore, dar dacă primesc uh, documentul în 72 de ore, e bine, mai bine nu mulțumesc, mă descurc singur. La fel și cu Brexitul, consecințele Brexitului. Îmi pare rău, este o zonă de comentarii politice în care eu nu mă exprim. Sper că sistemele electronice și platformele electronice, de exemplu, ne vor ajuta. În România am construit o platformă electronică audio-video și putem discuta cu toate persoanele implicate într-un dosar, din toate zonele din țară, în același timp. Și e foarte important, în Europa nu avem aceeași mobilitate personalului ca în SUA. Anul trecut, când am vizitat SUA, am făcut o conferință mm, video Deci e nevoie de interes, dumne, ca să facem lucrurile. Dacă există o directivă europeană care să ne spună cum să facem lucrurile, toate portalurile acestea europene să aibă și un uh, element de videoconferință, să apeși un buton, să vezi unde sunt oamenii cu care dorești să vorbești. De exemplu, portalul EURES e nevoie de toate condițiile ca să putem rezolva aceste lucruri. Yes, thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult. Mai există altcineva care dorește să formuleze vreo întrebare? Ah, da, vă rog. Numele meu este Zuzane Kratz, lucrez pentru Departamentul de Politici și vin cu analize de susținere pentru Comisia de Ocupare. Ați menționat câteva puncte slabe ale portalului EURES, în special în ceea ce privește publicarea posturilor vacante, faptul că statele membre nu transmit toate posturile vacante la nivel european și apoi ați mai menționat și autoritatea planificată care ar putea uh, să facă treabă mai bună. Care ar fi condițiile prealabile în acest sens? Pentru că și Comisia a investit multă muncă și există și o rețea a um, autorităților uh, publice în domeniul muncii pentru a realiza aceste obiective. Deci ce ar trebui să facă autoritatea europeană în domeniul muncii uh, mai bine decât o pot face autoritățile din statele membre? Oui, euh, la condition pour... Euh, da, mulțumesc. Condițiile pentru noua uh, autoritate europeană a muncii pot fi definite în cooperare cu Comisia, dar în același timp îi putem cere fiecare stat membru să uh, publice, toate posturile libere și toate condițiile. Exemplu, pentru un post de inginer constructor sau jurist într-o construcție europeană, trebuie să fii calificat și să ai studii de drept, studii superioare în domeniul dreptului, un master și ultima zi în care poți să-ți depui dosarul de candidatură va fi 28 mai 2018 Dar noi, ca autoritate de control, ce să spunem, autoritatea aceasta nouă, e bine, nu noi suntem cei care ar trebui să spună ce, cum să definim uh, sarcinile și uh, obiectivele acestei noi autorități. Aceste lucruri pot fi dezbătute cu Comisia. Ok. Ei eh. bine, Bun, vă rog. Bună ziua. Denis Jonton este numele meu, lucrez pentru Direcția Generală Ocupare la nivelul um, Comisiei Europene și mă ocup și de mobilitate și EURES. Am să încerc să răspund pe scurt la câteva întrebări, însă aș dori oarecum să prezint lucrurile așa cum sunt. Vorbim despre o chestiune foarte importantă, știm cu toții acest lucru, despre mobilitate. Și este vorba aici despre posibilitatea cetățenilor europeni de a își muta reședința, de a uh, lucra și de a participa la viața culturală și socială din un alt stat membru. Avem un cadru legal și avem diferite instrumente. Acum, scopul politicilor este de a interzice orice fel de discriminare pe bază de naționalitate și de a îndepărta orice fel de obstacole. Cadrul juridic este destul de cuprinzător, știți probabil acest lucru. Și în această după-amiază, doamnă președinte, știți foarte bine că ați dat un verde pentru ultimul compromis cu privire la detașarea lucrătorilor, respectiv revizuirea directivei în acest domeniu. Și Există și regulamente și directive în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și avem și regulamentul EURES, care în 2016 a trecut printr-o mm, revoluție datorită promovării Comisiei și activității Consiliului și acestei camere. Și apoi se mai adaugă diferite instrumente, diferite comisii cu experțe din uh, statele membre, uh, includem și pe partenerii sociali. Există portalul EURES, dar există și rețeaua EURES și avem uh, proiecte care beneficiază de finanțare din Fondul Social European. Și după cum știți, <clears throat> toate acestea funcționează în cunoscuta manieră unde Comisia Europeană, dar nu numai, oferă orientări, dar și monitorizare. Uneori se fac propuneri, iar apoi se iau decizii de către această cameră și de către Consiliu, iar statele membre trebuie să implemente, implementeze și să chiar solicite respectarea acestor uh, programe și proiecte. Raportul Curții de Conturi și în acest sens trebuie să spun că am avut o interacțiune foarte bună și o discuție în contradictoriu foarte plăcută anul trecut. Deci Curtea de Conturi se concentrează asupra instrumentelor și a diferitelor programe și proiecte pe care le avem. Și probabil că <clears throat> ați văzut că am acceptat toate recomandările formulate pentru comisie, dar nu numai unele se adresau statelor membre. Am vrut să semnalăm și să informăm cititorii că s-au făcut uh, deja foarte multe și ne concentrăm acum asupra uh, EURES și autorității europene în domeniul muncii. Pe EURES, recomandarea 1 este despre uh, diferite instrumente de conștientizare și informare care sunt la dispoziția cetățenilor europeni, dintre care este și EURES, un astfel de instrument. Și factorul de informație sigur că este important. Portalul EURES este deja un instrument foarte vizibil. Are peste 4 milioane de vizualizări și 1,5 milioane de vizitatori. EURES are de asemenea mulți uh, follower pe Facebook. Și dacă comparăm uh, cu alte instrumente, se situează în top 3 din 5 în ceea ce privește vizibilitatea. Apoi, o altă recomandare a curții se referă la utilizarea mai bună a informațiilor disponibile, îmbunătățirea colectării datelor în ceea ce privește mobilitatea muncii. Iar pe aceste două condiții, 2 și 3, considerăm că uh, propunerea pe care am făcut-o va duce la o îmbunătățire și voi reveni aici. Și apoi altă propunere cu, mai, cu privire la mai bune sinergii între finanțările europene, ce se finanțează prin uh, Fondul Social European și prin programul EASY și aici ideea este de a veni curând cu propuneri constructive și inovatoare atunci când distrugăm noul cadru financiar multianual. Și apoi mai există recomandări cu privire la portalul EURES în ceea ce privește informațiile transmise de către statele membre către portal și aici depinde foarte mult de informațiile care le trimit statele membre. După cum știți, A fost această revoluție cu intrarea în vigoare a noului regulament EURES în 2016. Acum Există un termen limită pentru toate statele membre pentru a transmite informații către portalul EURE. Sigur că pot păstra la nivel național anumite posturi vacante, dar trebuie să le justifice. Sigur că mai apar și anumite <clears throat> programe, probleme de ordin tehnic care vizează interoperabilitatea, însă vă putem spune că monitorizarea și supravegherea noastră este foarte puternică, motivarea la nivelul uh, omologilor noștri din statele membre este de asemenea la un nivel ridicat, termenul limită fiind 4 mai 2018, deci în curând. Și vom vedea dacă vom fi primit toate aceste informații și acest lucru va spori în mod semnificativ numărul de posturi vacante afișate pe portalul EURES și același lucru și în ceea ce privește CV-urile. Cred că aceasta a fost autorita- uh, ambiția autorității legislative pentru a oferi astfel un, un instrument uh, foarte în ceea ce privește ocuparea. Nu vreau să stric uh, surpriza, pentru că comisarul meu va veni în mai și vă va spune uh, multe despre această inițiativă, dar în orice caz avem multe instrumente, multe comisii și comitete și raportul Cuții a oferit o analiză foarte bună, astfel încât noi am considerat că trebuie să mergem într-o viteză superioară să venim uh, cu un ghișeu unic pentru a oferi informații pentru potențial lucrător, companii, autorități publice naționale deci să venim cu ceva nou pentru a întări cooperarea între autoritățile naționale, pentru că această cooperare este absolut necesară pentru mobilitate, existând posibilitatea pentru această nouă autoritate de a coordona inspecțiile la fața locului. Și a treia axă se referă și la posibilitatea de a face o medier. Asta foarte pe scurt, uh, reprezintă obiectivele pe care ni le-am propus prin această propunere pe care am făcut-o pe 13 martie și sperăm, adică avem și un calendar ambițios în același timp și sperăm că îl vom putea respecta, dat fiind faptul că ambiția noastră este ca autoritatea să-și demareze activitatea începând cu 1 ianuarie 2019. Would you like to comment on that? Doriți să faceți comentarii în această privință? Dacă nu, vă mulțumesc ca, pentru intervenție, mulțumesc domnule Pufan pentru prezență, mulțumesc celor care ne-au uh, urmărit în fața ecranelor lor. Astfel punem capăt și acestei întâlniri de astăzi.